inclusiv în cadrul acordurilor comerciale, trebuie să fie un fenomen dinamic și să se adapteze la noile domenii acoperite. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă Beres. Tot pentru două minute și numele aceeași comisie are cuvântul domnul Howitt.